wznawiam posiedzenie. doamnelor și domnilor reluăm uh, sesiunea noastră. Procesele verbale ale sesiunii de ieri au fost uh, publicate. Dacă sunt comentarii, nu. Atunci presupun că sunt adoptate procesele verbale.